collègues, si les micros bien marché, de euh, um, euh, reprendre nos travaux. Dragi colegi, reluăm lucrările. Suntem puțin în întârziere, deci uh, programul a, a fost puțin schimbat. Trebuie să discutăm mai întâi proiectul de aviz al colegului Sergio Coferati Punctul 22 de pe ordinea de zi e vorba de condiții de intrare și sedere, șederea resortesanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Suntem comisia asociată Comisiei Libe, conform unui acord la care s-a ajuns între cei doi președinți de comisii. Domnule raportor, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Obiectivul, după cum știți, obiectivul menționat și în uh, discuția din această dimineață, este acela um, de a aplica politicile de imigrație. Ideea este să stabilim norme mai utile Având în vedere că în momentul de față un sector slab al pieței muncii, acela al muncii sezoniere, acesta trebuie să beneficieze și el de condiții definite, domenii de aplicare, modalități de recunoaștere a drepturilor și deci trebuie în substanță să se acorde aceleași condiții ca și pentru ceilalți lucrători europeni. Alături de Comisia Liber și mulțumesc colegului Claude Moraes și întregii Comisiei Libe care m-a ascultat și pe mine această dimineață. Deci am uh, început să lucrăm la acest raport în Comisia Libe și colaborarea dintre noi a fost foarte bună. Uh, colaborare care este importantă pe această temă, dar și ca exemplu pentru viitor. Aspectele care trebuie definite sunt, pe de o parte, domeniul de aplicare, pentru că de prea multă vreme munca sezonieră a fost descrisă în mod mult prea elastic, obiectivul fiind să, să nu se protejeze o parte din acești lucrători. Munca sezonieră a devenit din acest motiv de prea multe ori sursă de dumping social și chiar instrument um, de falsificare a concurenței dintre întreprinderi. Deci, în primul rând trebuie să definim munca sezonieră. În al doilea rând trebuie să stabilim domeniul de aplicare. Am considerat că este util să definim în mod general munca sezonieră și apoi să definim precis domeniul de aplicare având în vedere că aceste norme trebuie să se aplice în munca agricolă, în uh, horticultură și agricultură și în domeniul turismului. Sunt uh, sectoare considerate posibile, uh, sunt considerate posibile și alte sectoare dacă există un acord între Uh, partenerii sociali, întreprinderi și reprezentanții lucrătorilor. Deci acest acord între partenerii sociali devine obligatoriu. Comisia uh, a prevăzut șase luni de contract minim pentru a se aplica acest text. Pe de altă parte, se, trebuie să se asigure condițiile materiale de paritate. Uh, Altfel spus, pentru aceeași muncă, aceleași condiții. Spun aceleași condiții pentru că în condițiile de muncă trebuie să fie incluse salariul, programul de muncă, drepturile recunoscute la locul de muncă și toate efectele contractului colectiv. Nu am considerat că este util să menționăm în detaliu care sunt aceste elemente ale contractelor colective, pentru că acestea diferă multe la o țară la alta. Pe de altă parte, pentru a garanta condiții demne de muncă și egale cu ale persoanelor care vin în Uniunea Europeană pentru a munci pe, un anumită, pe o anumită perioadă și apoi se întorc în țara lor, egale cu ceilalți cetățenilor europeni. Ideea, bineînțeles, obiectivul este să se evite prezența în Uniunea Europeană a persoanelor care au, au venit să muncească, dar rămân în Uniunea Europeană, chiar dacă nu mai muncesc, și pentru a descuraja pe de altă parte orice formă de muncă la negru, trebuie să identificăm modalități de a oferi acestor persoane nu doar elemente ale mobilității între locul unde muncesc și locul lor de origine, chiar dacă este necesar acest lucru, dar uh, mai ales uh, locuințe în condiții uh, decente, conform definiției ONU. Pentru că egalitatea în condițiilor materiale și um, condiții de trai demne sunt, după părerea mea, elemente esențiale pentru unificarea condițiilor de viață acestor persoane și um, echivalarea acestora cu condițiile persoanelor care sunt deja prezente pe piața muncii din Uniunea Europeană. Adaug uh, un alt obiectiv ambițios, dar care, după părerea mea, nu este imposibil de atins. Este ipoteza unei soluții tranzitorii pentru regularizarea celor care sunt deja prezenți în Uniunea Europeană și până acum au lucrat la negru sau muncind uh, sezonier sau în alte moduri. Textul pentru munca sezonieră ar putea permite acestor persoane să reintre în normalitate folosind aceste texte legislative. Ultimul aspect se referă la controle. acțiunea de uh, control și de descurajare a muncii la negre, a la negru, care, bineînțeles, duce la dumping, în toate aceste cazuri. Deci, pentru a permite această acțiune, trebuie, pe de o parte, să ofere condiții egale, pentru că atunci întreprinzătorul nu va mai avea interes să angajeze pe cineva doar pentru că, pentru că ar costa mai puțin, dar pe de altă parte trebuie să facă și controle foarte ferme, foarte rigide, de la controle în legătură cu modalitatea de intrare pe teritoriul acestor persoane pe care le va face statul până la controlarea comportamentului întreprinderilor. atât în ceea ce privește uh, locuința persoanei uh, imigrate și, uh, și integrarea acesteia în societate, cât și drepturile la locul de muncă. Conform, deci e vorba de aplicarea contractelor colective de muncă locale, locale sau naționale. Cred că reglementarea acestui segment al pieței muncii este foarte important, dincolo de în propria dimensiune, care cu siguranță va crește în timp. Acest sector a fost sursă de multă muncă ilegală și care a dus și la multe suferințe. De multe ori când se vorbește despre munca senzonieră, se dă pentru a, a exemplifica ce este sau ce va deveni, uh, se amintește ce s-a întâmplat la Lozarno, în țara mea. Deci reglementarea acestei părți din piața muncii este foarte importantă atât pentru persoane, cât și pentru justiția pe piața muncii, pentru că dacă nu se face dumping, concurența va fi cu adevărat una corectă, leală, uh, pentru că altfel raporturile dintre întreprinderi vor fi falsificate. De aceea trebuie să oferim atenție deosebită acestor subiecte, așa cum a făcut-o și permisului unic. Cadrul trebuie realizat uh, într-o bună coordonare între noi și o discuție cât mai deschisă în legătură cu prioritățile acestui text legislativ. Merci beaucoup de, de... Vă mulțumim pentru această prezentare al acestui raport care va fi important pentru comisia noastră. Voi da acum cuvântul lui raportorul de la Comisia Libe, pentru că, raportorului pentru comisia, de la Comisia Libe, care se află printre noi, um, domnului Claude Moraes. Thank you, Chair, and, um... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc uh, doamnei președinte și domnului Coferati pentru excelenta colaborare din ultimele zile. Ca fost membru acestei comisii, știu foarte bine că toate cele trei dosare privind migrația legală, uh, permisul uh, unic și uh, Um, transferul în cadrul aceleași companii precum și um, munca sezonieră sunt uh, texte care merg în aceeași direcție. Avem articolul 50, dar toate aceste texte necesită o colaborare foarte strânsă între comisiile noastre. În loc să repet ceea ce a spus deja domnul Coferati, voi menționa domenii, domeniile în care avem competență comună și un domeniu de competență exclusivă a Comisiei Libe. Voi începe cu acesta. Am acceptat ce propune Comisia în legătură cu faptul că statele membre controlează volumul și admiterea acestor persoane pe teritoriul lor, subsidiaritatea este deci respectată. Statele membre pot face și teste pe piața muncii înainte de a Um, aproba uh, cererile pentru a se asigura că această uh, loc de muncă nu poate fi ocupat de persoane din Uniunea Europeană, o prevedere importantă pentru LIBE și pentru această comisie. Ceea ce privește competențele comune ale celor două comisii, pentru a adăuga la ceea ce a spus domnul Conferati, am discutat mult despre domeniul de aplicare sectorial al propunerii. Am hotărât ca sectoarele să fie agricultură și turism, principalele sectoare implicate să fie agricultura și turismul și să permitem alte activități din alte sectoare doar cu acordul partenerilor sociale. Aceasta era o prevedere foarte importantă. Până la urmă, toate membrii vor hotărâ, dar partenerii sociali trebuie să fie de acord. Dacă Uh, se dorește angajarea unor uh, sezonieri din străinătate în alte domenii de agricultura și uh, turism, horticultură și turism. Bineînțeles, preocuparea noastră este eventuala exploatare a acestei forțe de muncă. Trebuie să li se ofere condiții de trai demne, și am uh, reușit să definim aceste standarde demne de muncă, ideea fiind să nu li se perceapă chirii excesive sau um, să aibă loc alte tipuri de exploatare. De asemenea, am discutat care vor fi costurile pentru angajatori, am schimbat propunerea comisiei pentru ca angajatorii să plătească pentru uh, viză și uh, biletul de călătorie al uh, muncitorilor sezonieri respectivi. Am introdus de asemenea o secțiune în legătură cu prevenirea victimizării lucrătorilor sezonieri care s-au plâns deja Cam acestea sunt competențele noastre comune pe care le-am abordat în, într-un spirit de cooperare, bineînțeles, tratamentul legal, toate aceste aspecte sunt foarte importante pentru noi. Nu să spun mult mai mult în calitate de membru de la LIBE în această comisie, dar cooperarea noastră a fost excelentă și Iată, articolul 50 uh, își găsește aici întreaga sa valoare, uh, pentru că această directivă este cu adevărat de competență a ambelor comisii și influențează piața muncii mult. Iată de ce cooperarea noastră este foarte importantă și voi asculta cu atenție care este punctul de vedere a acestei comisii în legătură cu raportul inițial și apoi vă voi spune care au fost re- re- reacțiile la Comisia Libe, la care a participat și domnul Coferat în această dimineață. Mulțumesc! Într-adevăr, spiritul articolului 50 va fi aplicat pe deplin. Mă bucur de asta. Doamna Schroeter și apoi doamna Gina. Vă rog! Mai întâi aș dori să spun că poziția noastră va fi prezentată de Jean și aș avea o întrebare către domnul raportor al cărei răspuns mă interesează. Când spuneți că doriți să alegeți anumite sectoare care să fie relevante pentru această directivă, ce se întâmplă cu lucrătorii sezonieri care, la modul propriu zis, ajung într-o țară nouă și care nu fac parte din aceste sectoare? Vor avea parte de drepturi împuținate din punct de vedere social, pentru că despre asta vorbim până la urmă nu cumva se creează o nouă diferențiere la capitolul drepturi sociale? Nu ne confruntăm cu un mare risc, cu un mare pericol? Euh, monsieur le rapporteur, je vous propose de, de répondre à la fin. Euh, Jean Lambert, puis... Jean Lambert și Marian Harkin. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Raportor din umbră este doamna Turunen, care nu a putut fi prezentă în această după-amiază. Deci m-a rugat pe mine să vă spun câteva cuvinte în numele său. În general, salutăm abordarea raportorului la comisie și chestiunea tratamentului egal, pentru că, într-adevăr, e foarte importantă. Pe de altă parte, ne dăm seama că această directivă nu va rezolva toate problemele lucrătorilor sezonieri, pentru că Știm că mulți dintre cei mai exploatați au fost cetățeni europeni care lucrează, de exemplu, într-un alt stat membru. Ceea ce ne ajută să subliniem cât de important este în poziția comisiei și în poziția raportorului nostru să se um, menționeze controlele și faptul că statele membre și instituțiile competente din statele membre uh, au responsabilitatea de a, asigur, de a se asigura că legislația în vigoare este implementată corect, pentru că degeaba există tratamentul legal în directivă dacă mecanismul de implementare nu funcționează. Acesta trebuie să fie aplicat foarte dur ca să fie eficient pentru toți lucrătorii sezonieri. Așadar, susținem tot ce s-a spus și în legătură cu uh, mecanismul de plângeri și consolidarea acestuia, și dreptul la protecție în acest sens, atât pentru lucrători în sine, cât și pentru sindicate sau alte părți. Terțe. Accesul la calitatea de membru de sindicat, care sigur că e bine că e menționat aici ca drept, dar trebuie să ne asigurăm că este și posibilă. E foarte importantă această sarcină pentru statele membre, pentru că pentru lucrători este extrem de important. În ceea ce privește sfera de aplicare, în general, când avem um, astfel de uh, păreri, le putem susține și de asemenea trebuie să fie clar despre ce perioadă de muncă este vorba aici ca să nu se atenueze limitele între, între o persoană care este angajată ca lucrător sezonier și, de fapt, este păstrată mai mult de angajator, fără să-i se schimbe statutul ca cetățean dintr-un stat terț. Această perioadă trebuie să fie de, șa de șase luni sau 12 luni și nu un an calendaristic, este importantă. Apoi, chestiunea lucrătorilor stabiliți este foarte importantă și, de asemenea, și cazarea. Trebuie să se stabilească aici standarde, însă depinde și de cum le supraveghem și le implementăm, pentru că mulți dintre lucrători se află în zone îndepărtate, ceea ce îi face mai vulnerabili și uh, face cu atât mai necesară o locuință corespunzătoare. În ceea ce privește costurile suplimentare, costurile de viză și așa mai departe, trebuie să arătăm clar că acestea trebuie să fie suplimentare salariului și nu trebuie să se uh, scadă din salariu. Însă uh, vom încerca să consolidăm această idee și de asemenea apreciem ce face raportorul pentru a clarifica ce convenții colective de muncă sunt uh, valabile, care se aplică, pentru că va fi important să fie consolidată această idee. Sigur că vom depune amendamente, însă, în general, considerăm că textul merge în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Marian Harkin, mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul nostru din umbră nu a putut fi prezent nici el și m-a rugat să spun câteva cuvinte în numele său. Trebuie să vă spun că ALDE salută proiectul de directivă. Gestionarea migrației este una din principalele provocări cu care ne, ne confruntăm astăzi în Europa. Este un subiect departe de a fi simplu și foarte delicat pe plan politic. Directiva privind lucrătorii sezonieri face parte din acest pachet. Tocmai s-a ajuns la un acord în acest sens. Uh, colegul meu, Jean-Luc, crede că avem motive să avem rezerve în legătură cu întregul pachet. Pentru el, un subiect esențial este tratamentul legal. Trebuie să ne asigurăm că textele pe care le adoptăm oferă sau prevăd tratament egal pentru toți lucrătorii. Trebuie să se prevadă și combaterea discriminării față de diferite categorii de lucrători. Trebuie să fim foarte precauți în legătură cu lucrătorii sezonieri pentru că aceștia se confruntă cu condiții de muncă dificile și neașteptate, chiar exploatare uneori. Trebuie să ne asigurăm că beneficiază de aceleași condiții de muncă ca și alți lucrători și că nu se fac discriminări între lucrătorii sezonieri din state terțe și alții și că le, li se asigură condiții de trai decente. Colegul meu susține proiectul raportorului, considerând că merge în direcția cea bună, însă dorește să adauge că el știe că această uh, directivă nu mulțumește multe state membre și de asemenea că și în Parlament vor fi dezbateri aprinse. Trebuie să ne gândim, spune colegul meu, la plus valoarea textelor pe care le adoptăm. Acest pachet va fi util pentru lucrători și pentru migranți dacă în centrul său se află principiul tratamentului egal. Nu cred că dăm cuvântul comisiei, care nici nu a cerut să intervină. Am să dau din nou cuvântul raportorului pentru a încheia acest prim schimb de opinii. Grazie. Provo rispondere rapidamente. Mulțumesc. Voi uh, răspunde rapid la întrebările care au fost puse. Mulțumesc colegilor pentru toate contribuțiile lor. Vă mulțumesc anticipat pentru uh, amendamente și mă bucur de faptul că colegii și-au manifestat dorința de a coopera cât mai fructuos. Obiectivul este acela de a avea o piață unică, o unică piață a muncii. Ideea, bineînțeles, nu este să creăm diferențe. După ce vom fi identificat sectoarele de aplicare, nu se, nu, va, nu se vor mai putea include și alți lucrători sezonieri. În plus, definiția lucrătorului sezonier, la care ne-am gândit mult, că atât Claude și cât și eu am discutat mult despre aceasta, am ales formula, după părerea mea cea mai eficientă, aceea de a defini munca condiționată de anotimpuri, de succesiunea anotimpurilor. Astfel putem uh, reduce activitățile la cele trei tipuri de uh, activități, agricultura și horticultura, deci fructele și legumele și turismul. În rest, restul activităților nu vor fi considerate muncă sezonieră. Dacă în alte sectoare uh, pot avea loc astfel de munci temporare, vor fi considerate activități temporare, nu sezoniere. Revin la ceea ce spunea colega Lambert în legătură cu perioada contractului. Șase luni este o perioadă corectă pentru o muncă sezonieră. Nu s-ar justifica o perioadă mai lungă, pentru că atunci uh, Chiar dacă în anumite state membre sezonul este descris pe o perioadă mai lungi. Dacă am făcut referire la am făcut referire la anul format din 12 luni tocmai pentru a fi coerent cu această idee, pentru că muncile agricole au loc, bineînțeles, în anumite anotimpuri, primăvara, vara Turismul, în schimb, este caracterizat și de uh, sezoane uh, care încep într-un an și se termină în alt an, de exemplu, pentru vacanța de iarnă. Deci e vorba de șase luni din 12. Această soluție este eficientă, coerentă, dacă ne gândim și la această minimă articulare a, a activității în sectoarele identificate. Principalul obiectiv pe care ni l-am spus întotdeauna că trebuie să fie baza trebuie, ă, unificării muncii, ă, pieții muncii este condiții egale pentru muncă egală între lucrătorii din Uniune, cei veniți din afară, între cel care a mai făcut deja activitatea respectivă și cel care mă realizează pentru prima dată. Eu sunt foarte sensibil la această temă, cred că, că pornim de la condiții foarte diferite și opinii foarte diferite între statele membre, dar, din fericire, tocmai această diferență de sensibilități ne va putea permite să ajungem la o uh, în poziție comună pentru a face un pas în direcția dorită, adică de a oferi aceleași condiții pentru toți, fără discriminări. Și fără, chiar fără discriminări involuntare. Bineînțeles, vom mai discuta în momentul în care vor fi disponibile amendamentele. Oricum, vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și pentru uh, spiritul deschis cu care ați abordat tema. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom trece acum la lucruri mai neplăcute, pentru că termenul de depunere a amendamentelor este 22 iunie foarte scurt, dar știu că colegii sunt suficient de implicați ca să utilizeze eficient acest termen de depunere a amendamentelor. Trecem la punctul 23, examinarea poziției Parlamentului privind proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu, toate secțiunile. Aici trebuie să vă prezint un aviz. Știți că procedura bugetară, conform tratatului de la Lisabona, ne-a dat peste cap procedura și ideea este să se ajungă la un acord în primă lectură, conform acestei noi proceduri. După ce am discutat mandatul pentru trialogul privind bugetul pe 2012, care va fi examinat în plenară, în mini-plenara de săptămâna viitoare, avem acest proiect de aviz pe care vi-l prezint astăzi și care reprezintă răspunsul nostru la proiectul de buget 2012. Comisia și-a prezentat proiectul de buget în 20 aprilie și acum așteptăm poziția Consiliului. Aceasta fiind baza noastră de lucru și uh, baza pe care vom depune amendamente. Documentul pe care îl avem în față prezintă prioritățile pe exprimat în mandatul pentru trialog va fi completat într-o fază ulterioară când vom începe aspectul concret și uh, dotat cu cifre al propunerii noastre până la sfârșitul verii. Pe fond, nu există niciun fel de modificare față de prioritățile pe care le stabiliserăm prin acord comun. În aceste condiții, vă propun să uh, discutăm acest proiect de aviz, dar nu cred că dezbaterea trebuie să fie prea lungă. Sunteți de acord? Doamna Harkin. Doamnă, mă gândeam că va fi o dezbatere totuși. Nu am mare lucru de spus, dar dacă tot mi-ați dat cuvântul, am să fiu foarte subcintă. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Sunt de acord cu tot ce se menționează aici, în afară de propunerea dumneavoastră uh, de a avea uh, noi fonduri pentru regiunile intermediare. Știu că ALDE este împotrivă. Eu vreau să vă întreb care este plus valoarea de a propune regiuni intermediare. Și, da, de fapt asta e singura întrebare pe care o am. Mulțumesc! Dragi colegi, acest subiect este unul major, este un punct pe care l-am mai discutat atunci când uh, ne-am examinat acest proiect de aviz. Nu doresc să intru în uh, detalii legate de fondul dezbaterii. Vă propun să revenim asupra acestui subiect atunci când vom examina amendamentele. Pentru că cred că nu ar fi uh, frumos față de domnul comisar să pierdem timpul alocat discuției cu dumnealui. Documentul Consiliului ne va fi trimis după coreperul din iulie și va fi adoptat definitiv în timpul săptămânii care începe cu 29, în săptămâna 29, mă scuzați, este uh, documentul în legătură cu care sunteți invitați să depuneți amendamente până pe 24 august. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi și acum am plăcerea de a-i ura bun venit domnului comisar. Îl rog să ne ierte pentru întârziere, însă am vorbit despre lucrătorii sezonieri, după cum știți, e un dosar mai complicat. Și vă voi da imediat cuvântul. Știam că doriți să vă prezentați în mod general programul de lucru, însă Pentru noi, uh, cel mai important lucru din acest schimb de opinii de astăzi este semestrul european și programul de recomandări privind programele naționale de reformă. Aveți cuvântul pentru introducerea. Thank you much, uh, Madam Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Întotdeauna este o plăcere să mă aflu înaintea dumneavoastră și să discut chestiuni importante cu dumneavoastră. Sper că faptul că am așteptat puțin afară nu înseamnă că vom mai avea mai puțin timp la dispoziție pentru dezbaterea noastră, pentru că este o dezbatere importantă ca întotdeauna. Există câteva chestiuni care trebuie discutate în regim de urgență. Primul aspect se referă la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2012. Noi suntem într-o fază timpurie acum, dar m-am gândit că ar fi cât se poate de util să împărtășesc cu dumneavoastră conținutul propunerilor noastre și să beneficiez de feedback-ul din partea dumneavoastră înainte să intre respectivele propunere în Colegiul Comisarilor. Cealaltă chestiune foarte importantă este cea pe care a menționat-o doamna președinte, și anume primele recomandări specifice pentru fiecare țară, pentru primul semestru care să garanteze coordonarea politicilor economice și de buget. Și dacă îmi permiteți, voi începe cu al doilea punct, după care voi reveni la primul. A trecut mai bine de un an de, de când Europa 2020, strategia noastră privind creșterea inclusivă, a fost adoptată. Politicile noastre își propun să augmenteze economia europeană până în 2020. Avem inițiativele Amiral, după cum știți. În 7 iunie a fost adoptat un program care vizează toate aceste chestiuni pentru fiecare stat membru în parte și credem că acest lucru este vital pe termen scurt pentru că va maximiza potențialul de creștere, potențialul de creare de locuri de muncă și așa mai departe. Astfel vor fi atenuate provocările cu care se confruntă fiecare stat membru. În același timp, pe termen mediu și pe termen lung, este nevoie de acțiuni care să pună în mișcare fondurile necesare. Recomandările Consiliului pentru sprijinirea statelor membre în abordarea provocărilor pe care le au, de la misiuni de la reforme micro, macroeconomice și până la reforme fiscale sunt în curs. Toate acestea se bazează pe două temeiuri juridice relevante, articolul 121.2 și 148.4 și este asigurată natura lor integrată. Este clar că provocările diferă de la, stat, de la un stat membru la altul o mare parte din sectoare sunt acoperite și ele sunt specifice pentru fiecare stat membru în parte. În același timp, ele vizează o serie de provocări specifice, reforma pensiilor, reducerea șomajului structural, reducerea fragmentării pieței forței de muncă, reducerea șomajului, îmbunătățirea performanței sistemului educațional și toate acestea în acord cu creșterea productivității. Fiecare dintre aceste provocări au nevoie de răspunsuri adecvate și specifice. În sondajul anual pentru creștere s-a stipulat care este vârsta la care se iese la pensie, îmbunătățirea legislației din domeniu, ne-am concentrat pe obiectivele educaționale, pe nevoile pieței forțelor de muncă și pe revizuirea mecanismelor în general. Sporirea, participarea pe piața forțelor de muncă prin scheme de pensionare noi și prin, prin uh, îngrijirea adecvată a copiilor acest lucru reprezintă un element important și este vorba despre o provocare esențială cu care ne confruntăm. Șomajul structural a crescut, este o realitate, este o problemă economică și socială care trebuie să fie rezolvată în manieră urgentă. În acest context este absolut vital să îmbunătățim tranzițiile pe piața forței de muncă prin reducerea impozitelor fiscale, în special pentru cei care câștigă puțin. De asemenea, trebuie să fim mai eficienți în materie de politici active pe piața forțelor de muncă și să sprijinim formarea vocațională, inclusiv prin focalizarea pe grupurile de persoane uh, slabe. Trebuie să reducem rata de șomaj și, de asemenea, abandonul școlar. Acest lucru înseamnă că contractele de muncă trebuie să fie revizuite, trebuie să fie îmbunătățită calitatea educației, iar legătura dintre educație și ocupare trebuie să fie tot mai bună, astfel încât tinerii să poată fi integrați pe piața forțelor de muncă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că activitatea economică crește și că această creștere nu este uh, împiedicată de anumite procese care pun în pericol competitivitatea noastră. În unele state poate că va fi nevoie de schimbarea sistemelor de indexare în acord cu partenerii sociali și în conformitate cu practicile naționale. Dați-mi voie să subliniez în acest punct că este nevoie de un echilibru între diferitele recomandări, în special între nevoia de consolidare fiscală și nevoia de a ține cont de dimensiunea socială a acțiunilor noastre. Recomandările cu privire la pensii sunt un exemplu bun. Se vizează durabilitatea finanțelor publice, în primul și în primul rând, dar sunt esențiale și pentru anumite state membre în efortul lor de a uh, reduce diminuarea forței de muncă. Ele vizează în special acele state unde există riscuri foarte mari pentru persoanele în vârstă și pentru femeile însărcinate. Sunt vizate și chestiuni ce țin de gen, în special în contextul participării scăzute a femeilor pe piața forțelor de muncă. În șapte... Voi discuta mâine cu statele membre în, la Luxemburg pachetul din 7 iunie. Stimată doamnă președinte, stimați membri, este clar că programul de lucru al Comisiei din 2012 trebuie să se concentreze pe inițiativele Amiral din strategia Europa 2020. În plus, intenționăm să lansăm o serie de alte inițiative în trei domenii cheie. Mai întâi, ca un follow-up pentru Agenda for New Skills and Jobs, propun un pachet, un pachet pentru crearea de forțe, forțe de muncă, se dorește reformarea rețelei EURES și se dorește, în general, uh, crearea unei inerții pentru flexi-securitate. Cred că acest lucru, asupra, cărora, asupra căruia în 2007 statele membre au căzut de acord, rămâne un obiectiv care rămâne valabil și astăzi. Dar trebuie să recunoaștem că a crescut șomajul, că fragmentarea pieței de muncă a continuat și că avem bugete tot mai restrânse. Trebuie să acordăm flexii securității o inerție nouă, astfel încât atât flexibilitatea cât și securitatea să fie folosite astfel încât păi, perioada de tranziție să treacă mai ușor. În baza principiilor comune, explorăm noi căi de a reforma piața forței de muncă în parteneriat cu statele membre și cu partenerii noștri sociali. În cadrul acestui sondaj și în cadrul raportului comun am subliniat propunerile comune, precum utilizarea mai eficientă a flexibilității și identificarea celor care sunt vizați de riscul șomajului. Totuși, utilizarea contractelor pe durată nedeterminată, de exemplu, au declanșat reacții amestecate. De exemplu, a avut loc o conferință privind flexi de, va avea loc o conferință privind flexi-securitatea în noiembrie anul acesta. În 2012 voi face propuneri concrete care se vor baza pe rezultatele acestei conferințe, cât și pe rezultatele evaluărilor primei faze de flexi-securitate, deci perioada 2007-2010. În momentul de față, bineînțeles că este prea devreme să comentăm cu privire la conținutul său exact. Mai mult decât atât, în inițiativa Youth on Move, intenționez să inițiez o, un program cadru pentru stagiile pentru tineri. Aceste stagii pot reprezenta un, o piatră de hotar pentru tinerii care sunt la început de carieră și uh, aceștia vor putea să-și augmenteze uh, competențele necesare la locul de muncă. Dar acest lucru nu trebuie să ducă la înlocuirea locurilor de muncă normale prin aceste stagii. Acest cadru va răspunde cerințelor Parlamentului din rezoluția din 2010 cu privire la accesul tinerilor la piața forței de muncă. By Ms așa cum s-a subliniat în uh, raportul doamnei Turunan. Un obiectiv pe care îl avem în politica socială este acela de a crea locuri de muncă mai multe și mai calitative. Acest lucru însă nu va fi posibil dacă nu garantăm că lucrătorii europeni au acces la un mediu de lucru sănătos și sigur. Pentru a sprijini acest obiectiv, până la finalul anului 2012, intenționez să lansez un nou cadru strategic pentru ocuparea, pentru locuri de muncă sigure și sănătoase pe perioada 2013-2020. În cadrul strategiei actuale vom avea în inițiative în două sectoare, impactul asupra sănătății și uh, condițiile de muncă Vom uh, vorbi și despre bolile musculare care derivă din condițiile neadecvate la locul de muncă. De asemenea, vom avea grijă ca poverile administrative să nu crească ca urmare a acestui proces. Multe inițiative au fost adoptate atât la nivel european cât și la nivel național în ultimii ani, dar pot să vă spun că mai sunt multe probleme care nu pot fi ignorate bolile musculare și scheletale uh, reprezintă 61% din toate bolile legate de locurile de muncă și, bineînțeles, că sunt răspunzătoare pentru absenteismul de la locul de muncă în Uniunea Europeană. Ele reprezintă un factor economic de risc extraordinar și acesta trebuie combătut prin asigurarea unui cadru legislativ mai simplu, mai transparent și mai ușor de aplicat și care să reprezinte o povară administrativă redusă. Bineînțeles, el trebuie să fie și mai eficient. În al doilea rând, intenționez să promovez o inițiativă pentru în ce privește fumatul la locul de muncă și expunerea la riscurile care sunt implicate de acest fenomen un, se face acum un studiu pentru a sprijini o consultare de gradul al doilea cu partenerii sociali. Partenerii sociali vor dori să negocieze cu noi și dacă acest lucru se va întâmpla și dacă negocierile, bineînțeles, vor avea succes, acordul cu partenerii sociali va fi implementat printr-o directivă a Consiliului bazată pe o propunere a Comisiei și aș dori să profit de această ocazie pentru a, inform, a vă informa că acum două zile Comisia a adoptat o propunere privind câmpurile electromagnetice, care știu că a fost a, a, urmărită de aproape de această comisie. Ea se bazează pe principiul mai bunei reglementări, asigurând un anumit grad de flexibilitate și mai multă proporționalitate pentru evaluarea riscului, pentru procedurile de măsurare și pentru supravegherea medicală. Este important să atingem un echilibru între nevoile companiilor, asigurând sănătatea lucrătorilor expuși la câmpuri electromagnetice. Sper că propunerea Comisiei va fi adoptată de Consiliu și de Parlament până la sfârșitul anului viitor. Stimați membri, astăzi Există aproape 23 de milioane de șomeri în Uniunea Europeană și peste 113 milioane de oameni sunt la limita sărăciei și se confruntă cu excluderea socială. Este un, sunt numere șocante. Mai îngrijorător este faptul că și copiii se confruntă cu aceste riscuri și adulții. În unele state membre, unul din patru copii crește în sărăcie și în condiții de lipsă. Unii dintre aceștia sunt confruntați cu riscuri extraordinare, în special cei care cresc cu un singur părinte, care cresc în instituții educaționale sau într-un mediu instabil. 2012 este un an în care se va lupta împotriva excluderii sociale și voi face o propunere în acest sens. Scopul este creșterea vizibilității formalizarea consensului care există și stabilirea de principii comune. Cu alte cuvinte, să avem un standard european comun pentru acțiune. Vor fi definite principiile comune și liniile directoare pentru acțiunea eficientă în trei sectoare. În primul rând, sprijinul acordat familiilor, de exemplu, privind accesul pe piața forțelor de muncă. Al doilea domeniu, serviciile educație, sănătate, locuințe, servicii sociale și așa mai departe. Și trei, participarea societală. Bineînțeles, copiii nu sunt singurul grup afectat de sărăcie și excludere socială. Tinerii, romii, persoanele în vârstă și emigranții se confruntă și ei cu dificultăți. Luna trecută a fost făcut un pas important pentru integrarea romilor în momentul în care Comisia și-a înaintat propunerea pentru un cadru pentru integrarea romilor, este vorba despre un semnal politic important pe care îl transmitem și nu vom mai putea accepta ca milioane de oameni să fie excluși din punct de vedere social. Statele membre vor fi cele care vor răspunde pentru, pentru implementarea acestor politici, pentru integrarea romilor. Totuși, eu cred că uh, și nivelul european va avea un rol important de jucat. Cadrul subliniază rolul acțiunilor coordonate la nivel european. Noi vom putea să punem la dispoziție politicile și instrumentele necesare pentru a ghida aceste politici în direcția cea bună și pentru a mobiliza fonduri. Consiliul de Ministri a sprijinit abordarea holistică a acestui cadru și mă bazez și pe sprijinul Parlamentului European și în special pe sprijinul din partea acestei comisii pentru a determina schimbări pe teren. Stimați membri, agenda pentru noi capacități și noi forțe de, noi locuri de muncă în contextul trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon sunt de maximă importanță. Toți actorii cer un astfel de proces. În 2012 va fi lansat un proces care să pună lucrătorii și angajatorii în epicentrul acestor eforturi, astfel încât să poată fi maximizat să poate fi maximizată durabilitatea politicilor noastre. Astfel vor fi susținute și procesele de tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon, minimizând riscul șomajului structural și evitând blocajele. Dacă analizăm dimensiunea socială a tranzițiilor ce vor urma, de exemplu, chestiuni ce țin de incluziunea și inovarea socială, de ecologizarea societății și de chestiunile behavioristice. Eu voi face o propunere în 2012 pentru a fi luate acțiuni concrete pe acest domeniu. Stimați membri, Europa se confruntă cu o confruntare extraordinară. În 2012, populația aptă de lucru va scădea, iar numărul indivizilor peste 60 de ani va crește cu 2 milioane de persoane pe an. Va trebui să gestionăm cu atenție această populație, pentru că impactul acesteia asupra finanțelor și asupra serviciilor va fi extraordinar. 2012 va fi un an cât se poate de important din acest punct de vedere. În primul rând, 2012 a fost deja numit anul european pentru îmbătrânirea activă. Salut acordul dintre Parlament și Consiliu. Acum putem să mergem mai departe cu pregătirile concrete. În al doilea rând, Comisia intenționează să profite de acest an european pentru a înainta o comunicare cu mesaje politice cu privire la provocările legate de îmbătrânire și pentru a promova participarea acestor grupuri de persoane uh, la activitățile sociale. În al treilea rând, vom vorbi despre protecția drepturilor de pensie suplimentare pentru acele persoane care își schimbă locul de muncă. Scopul nostru este să depășim blocajele cu care ne confruntăm actualmente în Consiliu, astfel încât să putem înregistra progrese cu privire la îndepărtarea barierelor legate de pensiile suplimentare care limitează mobilitatea lucrătorilor. Stimați membri, noi actualmente redactăm cadrul multianual pentru perioada de după 2013 și acesta este și ultimul subiect pe care aș dori să-l abordez în introducerea mea. Aș dori să profit de această ocazie pentru a evidenția chestiunile care sunt critice din punctul meu de vedere în legătură cu discuțiile noastre legate de cadrul multianual. Trebuie să existe o propunere credibilă care să reflecte provocările cu care Uniunea Europeană și cetățenii săi se confruntă actualmente. Și de asemenea trebuie să oferim soluții. Șomajul este îngrijorarea numărul 1 a cetățenilor europeni și trebuie să devenim mai activi pe acest front. Trebuie să respectăm în totalitate obiectivele pe care le-am stabilit în cadrul strategiei Europa 2020. Investițiile sociale sunt absolut esențiale pentru, pentru competitivitatea noastră viitoare, pentru politicile coerente și pentru credibilitatea strategiei 2020 până la urmă. De aceea s-a propus în comunicarea noastră o inițiativă care să vizeze ocuparea, capacitățile și incluziunea, competențele și incluziunea. Fondul Social European dată fiind proporția pe care acesta o are în contextul politicilor de coeziune, trebuie să fie revizuit. Acest fond reprezintă un fond, uh, o sursă importantă, uh, în special pentru statele mai sărace, care trebuie să-și dezvolte potențialul de ocupare. Am calculat că mai mult din, de o treime din recomandările specifice pentru fiecare țară sunt legate de uh, investițiile adecvate în resursele umane. În plus, trebuie să continuăm să întărim dialogul constructiv pe care îl avem cu Parlamentul, pe care Comisia îl are cu Parlamentul și Consiliul. Eu intenționez să cooperez îndeaproape cu Parlamentul, în special cu Comisia Emplu, și să implementăm obiectivele noastre pe 2012 și pe mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare foarte completă va fi nevoie să limitez timpul de vorbire al colegilor la două minute pentru fiecare. Domnul Sercas și după aceea domnul Tarabella. Două minute și poco, porque tengo que agradecerle al señor comisario. Mulțumesc, domnule președinte. Două minute înseamnă foarte puțin timp. Însă nu am de gând să spun doar lucruri nu am de gând să spun decât lucruri plăcute, oricum. Domnule comisar, am început să vorbim de strategia 2020 deja de un, acum un an. S-a propus un program de lucru, s-au adoptat documente. Nu pot să vorbesc uh, despre tot ce ați vorbit dumneavoastră, însă trebuie să vă spun că uh, Uh, cetățenii trec printr-o dramă. Comisia nu este preocupată neapărat de șomaj, ci de consolidarea fiscală și aveți niște texte foarte dezechilibrate. Unele programe sunt scurte, se vorbește despre reduceri la instrumentele fundamentale de creare de locuri de muncă și tot ce spuneți aici este retorică. Unele state membre au probleme de finanțare și calendarele pe care le prevedeți dumneavoastră sunt imposibile. Se vorbește despre reducerea investițiilor, despre reducerea consumului, deci, domnule comisar, cum poate să spună colegiul comisarilor că e preocupat de șomaj? Nu, e preocupat de consolidare fiscală, de finanțe. Trebuie să avem un studiu tehnic, să analizăm uh, contextul social și politic. Este o dramă aici, o tragedie ce se întâmplă. Deci nu cred că vă ocupați cum trebuie de această strategie. Nu puteți spune unui stat membru ca al meu să desfășoare reduceri majore pe plan social. E evident că trebuie să facem reduceri, dar nu ne puteți spune că trebuie să reducem și mai mult. Se vor distruge relațiile industriale dacă reducem serviciile. Sănătatea și așa mai departe, aceste servicii au de suferit. Îmi pare foarte rău. Dar noi, socialiștii, suntem foarte, foarte dezamăgiți. Este un sistem, sistem nedrept și nu va face decât să exacerbeze problemele cetățenilor. Domnul Darden și apoi doamna Lin. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vorbiți despre recomandările comisiei. În intervenția dumneavoastră uh, introductivă ați prezentat anumite aspecte interesante și destul de detaliate, însă, după cum a spus și domnul coordonator, mai multe elemente mă nelămuresc recomandările în cadrul guvernanței, la modul general, mi se par uneori, ca să nu zic adesea, în uh, contradicție cu obiectivele strategiei 2020. Cum să favorizăm această Europa bazată pe o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă, dacă guvernanța economică se concentrează în investiții și în cheltuieli de protecție socială? Astfel, dacă nu vom avea posturi bugetare consolidate la nivel național și la nivel european, nu știu ce sugestii aș putea eu să mai sugerez în raportul meu privind Platforma Europeană de Combatere a Sărăciei, care este, se pare, una din prioritățile dumneavoastră, pentru că nu ar putea fi finanțată fără aceste bugete complementare. Aceste recomandări uneori nu respectă uh, anumiți interlocutori, nu arată respect față de partenerii sociali, mai ales atunci când sugerați că modul de stabilire a salariilor prin indexare din Belgia ă, să se modifice. În ceea ce privește Parlamentul și dezbaterea privind pensiile, după o dezbatere destul de dificilă, în uh, cadrul raportului nostru privind Cartea Verde, am cerut suprimarea automată a uh, vârstei majoratului și a cifrei privind speranța de viață, am totuși impresia că dumneavoastră nu țineți cont de toate aceste elemente. Pe mine mă nelămuresc toate aceste lucruri și mă nemulțumesc și vă rog să îmi spuneți de ce aveți de gând să faceți. Doamna Lin și doamna Rapti în legătură cu recomandările pentru fiecare țară. Pentru Regatul Unit mi se par foarte bune, mai ales cele privind reducerile obiectivelor de cheltuieli. Statele membre însă ar fi putut să primească o perioadă suplimentară ca să analizeze acest program înainte uh, de finalizarea lui. În ceea ce privește directiva câmpurilor electromagnetice, mă bucur să văd că a apărut ieri, și mă bucur că echipamentele de eh, RMN vor, eh, nu vor intra în sfera sa de aplicare. Este un subiect care mă preocupă de mai mulți ani. Eh, însă s-ar putea să mai fie probleme în, anumit, în legătură cu anumite aspecte. În legătură cu directiva privind bolile musculoscheletale. Ați vorbit despre simplificarea legislației existente, eu știu, uh, că uh, echipamentele de screening au fost incluse împreună cu tratamentul manual. Ce aveți de gând să faceți aici? Vă veți concentra doar pe aceste două acte legislative existente sau aveți de gând să propuneți ceva nou? Apoi, efectul uh, fumatului asupra mediului. Eu cred că acest lucru nu ar trebui tratat la nivel european. Nu am cifre la dispoziție despre câte state membre au introdus legislație individuală privind fumatul și nu știu care sunt diferențele de la un stat la altul. Însă este un subiect în legătură cu care aș dori să mai aud detalii. În legătură cu anul îmbătrânirii active, ați menționat câteva propuneri specifice. Am fi dorit niște prevederi speciale privind îngrijirile destinate persoanelor vârstnice, să se vorbească despre situația acestora, care, acestor persoane vârstnice care sunt plasate în îngrijire constant. Doamna Rapti și apoi doamna Mora. Mulțumesc! Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. V-am ascultat cu mult interes programul acesta foarte ambițios. Ca reprezentant al comisiei, ați venit aici și ne dați cu o mână ne dați și cu cealaltă mână ne luați înapoi ce ne-ați dat. Aveți programe foarte bune pe de-o parte, dar după aceea aveți și recomandările acestea pentru fiecare stat în parte. Și când mă gândesc la realitățile care se întâmplă, mai ales astăzi, astăzi în țara mea, nu pot decât să mă gândesc că dumneavoastră stabiliți obiective, cu siguranță, însă nu ne oferiți și instrumentele pentru a le atinge. Vorbiți despre reformele structurale ale pieței muncii. E un exemplu doar printre atâtea altele. Aici se pot face presiuni până la un anumit moment. Guvernele pot să facă eforturi chiar uh, încălcându-și convingerile ideologice și sunt foarte multe dificultăți. Adăugați și dumneavoastră presiuni suplimentare. Menționați aici 23 de milioane de șomeri, 113 milioane de europeni aflați în pragul sărăciei. Gândiți-vă la cetățenii din Grecia, din Spania, din Portugalia și din Irlanda, care uh, se vor alătura acestor milioane dacă Comisia Europeană își continuă presiunile în acest sens. Guvernele fac tot ce pot și cred că dumneavoastră înțelegeți aceste eforturi. Însă nu este suficient. Aceste guverne au nevoie de mai mult ajutor. Doamna Moran, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Ați spus că prima pârghie politică a dumneavoastră este combaterea șomajului și mai ales combaterea șomajului în rândul tinerilor. E adevărat că astăzi un tânăr din cinci este șomer. Și vă gândiți că o soluție ar fi să ameliorați calitatea învățământului. Eu cred că astăzi ce trebuie să facem este ca Eh, pentru cei defavorizați și cei care nu reușesc să existe o individualizare mai mare. Pentru că nu e vorba de calitatea învățământului neapărat, e vorba de răspunsuri, de soluții individuale pentru tinerii care nu se integrează în sistemele de învățământ. Cel de-al doilea punct la care doresc să mă refer este legătura dintre formare și muncă. Stagiile, uceniciile, cadrul de calitate pe care îl menționați și dumneavoastră, toate acestea reprezintă obiective pozitive, însă eu cred că trebuie să angajăm Europa și să implicăm statele europene într-o muncă uh, de cercetare pe categorie profesională. Timpul de formare să poată fi rentabilizat în mod foarte anticip, uh, anticipativ pentru că el este mult mai îndelungat decât timpul petrecut în întreprindere și astfel să se contribuie la pregătirea pentru viitoarele locuri de muncă. Altfel vom rata obiectivul final. Cel de-al treilea punct, rapid, Fondul Social European și Fondul de Ajustare la Globalizare. Avem nevoie de aceste două instrumente, trebuie să fie menținute ca să putem lupta împotriva șomajului și să-i reintegrăm pe cei mai defavorizați și cei mai săraci în viața profesională. Ați vorbit de Fondul Social European, nu ați vorbit deloc de Fondul de Ajustare la Globalizare și acest subiect ne preocupă. În fine, ne bucură faptul că directiva privind câmpurile electromagnetice va fi reluată foarte rapid. E o directivă pe care lucrătorii și cetățenii și întreprinderile o așteaptă cu nerăbdare, ca și cei din domeniul sănătății. E un subiect în care suntem foarte implicați, trebuie să ne mișcăm repede și să fim eficienți. Vă mulțumesc, domnule comisar! Domnule comisar, au fost întrebări foarte precise, deci vă propun să luați cuvântul acum, însă foarte succint pentru că avem uh, o întâlnire și cu Consiliul în curând și nu putem să-i lăsăm să aștepte prea mult. Vă rog să luați cuvântul acum și să fiți precis și rapid. Mulțumesc. Voi încerca să răspund cât mai repede. Vreau să subliniez un aspect important legat de criză, dincolo de faptul că impactul asupra ocupării și condițiilor sociale este devastator. Uniunea Europeană a devenit mai inegală, mai divizată decât uh, înainte. Situația este oribilă în multe țări Dar și în uh, țări ca Germania, Austria, uh, șomajul uh, a scăzut, dar aceste lucruri nu ajung în știri. Deci, iată, <coughs> există țări în care situația este bună, dar, din păcate, nu se comunică în legătură cu aceste vești bune. Așa funcționează mass media. Mass media dă veștile proaste de criză acută din unele țări. Dar ideea este că nu există o politică de austeritate generalizată. Din cauza slăbiciunilor fundamentale ale Uniunii Economice și Monetare și anume și criza este specifică unor țări și trebuie abordată ca atare în fiecare țară. Nu putem să folosim o soluție unică pentru toate statele. Nu trebuie să uităm acest lucru. În ceea ce privește Spania, astăzi m-am întâlnit cu domnul ministru Gomez și am discutat diverse lucruri. Spania e importantă pentru că este țara cu cea mai mare rată a șomajului, mai ales a șomajului tinerilor și instabilitatea socială recentă este un rezultat al acesteia. Trebuie să înțelegem bine ce e de făcut, inclusiv reforma dialogului social. Și guvernul se, controle, se concentrează pe acesta. Liderile, liderii țărilor afectate Știu um, că nu există planuri pentru a pune pe planul 2 uh, dialogul social din potrivă. Dorim ca dialogul social să fie consolidat pentru că acesta nu este doar un instrument de stabilitate socială, ci și um, un uh, avantaj pentru economie. Trebuie să găsim un loc pentru dialogul social în acordurile colective. Este foarte important acest lucru. În legătură cu platforma de luptă împotriva sărăciei, importantă inițiativa FAR și în recomandările specifice unor state membre, bineînțeles, statele nu au același loc de manevră din punct de vedere fiscal, dar Fondul Social European a fost prea puțin folosit. În multe țări, și există cazuri extreme, cum ar fi România, de exemplu, absorbția fondurilor pune probleme mari. Nu pentru că nu există fonduri, nu pentru că Comisia nu dorește să le dea, ci din cauza lipsei capacității și din cauza lipsei de um, prioritate dată acestor uh, fonduri de guvernele naționale. De exemplu, mi s-a cerut uh, un transfer pentru construcție de drumuri. Am respins această idee. Cred că țările au lucruri mai importante de făcut de la fondul social. Este important acest lucru acum, în acest context. De exemplu, în Grecia, serviciile mele fac eforturi mari pentru ca fondul social european să fie folosit mai bine în situația actuală pentru a ajuta grupurile din societate care se confruntă cu dificultăți mari și au pierdut locuri de muncă sau uh, se confruntă cu dificultăți din cauza bugetelor uh, scăzute ale serviciilor sociale pentru a le permite să iasă din criză. Fondul de adaptare la globalizare este de asemenea important, bineînțeles, chiar dacă este un fond uh, dotat cu mai puține, uh, chiar dacă este dotat cu mai puține mijloace decât uh, fondul social, dar în acum momente de criză este de asemenea un instrument util. Să vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă de um, viitoarea perioadă bugetară. Uh, am nevoie de sprijinul Parlamentului pentru uh, a lupta pentru a avea suficiente fonduri pentru uh, acest uh, instrument și sper că și în următoarea perioadă bugetară vom reuși să folosim acest fond cât mai rapid. În ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă, nu vom propune inițiative legislative dacă nu vedeți o valoare adăugată în ele, pentru a repeta ce s-a făcut la nivel național sau pentru a repeta ce se spune în acte legislative deja adoptate, nu are rost. De exemplu, în ceea ce uh, privește bolile um, musculare și ale scheletului, uh, ar fi bine să se aplice deja instrumentele existente la nivel uh, european și național, dar eventual putea apărea și noi elemente. În ceea ce privește fumul de țigară, uh, adevărul este că s-au făcut progrese în statele membre. Nu pot să vă dau acum cifrele, dar majoritatea statelor membre deja au o formă sau alta de legislație pentru a elimina fumul de țigară din, uh, de la locul de muncă, dar nu neapărat, uh, nu se acoperă neapărat toate locurile de muncă. De exemplu, în sectorul uh, restaurantelor nu se aplică neapărat aceste prevederi. Vom vedea în următoarea perioadă financiară, vom vedea dacă e nevoie să adoptăm uh, măsuri suplimentare la nivel european. Avem mulți vorbitori înscriși la cuvânt, aș dori ca fiecare să aibă cuvântul, uh, așa că nu vă voi da decât câte un minut la fiecare. Doamna Schröter și apoi domnul Pupachis. Foarte pe scurt atunci. Îi mulțumesc totuși domnului comisar pentru prezentarea programului. Pe mine mă interesează din nou cele spuse de dumneavoastră în legătură cu locurile de muncă verzi. Ați spus că doriți să demarați o dezbatere. La modul concret, ce înseamnă acest lucru? Va exista o carte verde, va exista o comunicare, va exista o, un program pe mai mulți ani? Aș dori să știu detalii. Un alt lucru care mi-a lipsit din prezentarea dumneavoastră este directiva geplant, eigentlich sollte ja in diesem Jahr was detașării lucrătorilor Este un lucru pe care la începutul uh, mandatului credeam că îl vom aborda mai devreme. Nimeni nu știe la ce să se aștepte. E clar că există nevoia de revizuire a acestei directive pentru a ține cont de ultimele hotărâri ale Curții de Justiție. Mulțumesc, domnul Pupachis și apoi doamna Gerling. Mulțumesc, doamnă președinte. încercarea de sănătoșire a economiei Greciei nu a obținut rezultatele dorite, nu s-a atins niciun obiectiv nici în ceea ce privește deficitul, nici în ceea ce privește șomajul care continuă să crească, nici în ceea ce privește serviciile sociale și deficiturile din acest domeniu. Este evident că trebuie să se acționeze pentru a se obține o stabilitate în această țară, dar măsurile propuse afectează mai ales pe cei mai vulnerabili și Astfel, viața economică ajunge într-o situație de impas și problemele de coeziune economică sunt uh, mari și apar probleme intense, probleme majore. Uh, în fiecare zi se manifestează în toată țara. Aș dori să știu care este punctul nostru de vedere. Nu ar trebui în acest context să se revizuiască anumite aspecte din planul uh, de salvare a, Gre- a Greciei uh, pentru a ține cont de eforturile care vor fi necesare pentru a remedia pe cât posibil dezechilibrele sociale. Mm. Are cuvântul acum doamna Gerling. Mulțumesc. Domnule comisar, criza durează de mai bine de trei ani deja și experiența diferitelor state membre este diferită. Mm, putem să discutăm dacă s-au înregistrat și anumite succese uh, și anumite succesuri sau, sau <laughs> succese sau nu. Uh, trebuie să evaluăm totuși dacă aceste măsuri funcționează sau nu și politicile trebuie să se bazeze pe uh, acestea. Aș dori să vorbesc despre propriul meu stat membru, Regatul Unit, care se confruntă și el cu uh, probleme economice majore. Dar totuși șomajul scade. Ultimele cifre arată că Uh, șomajul a scăzut mai mult ca niciodată în ultimii 10 ani. Aceasta este o tendință pe ultimele 12 luni. Deci putem să, uh, cred că și alte state membre ar putea învăța de la Regatul Unit, state membre care au o situație economică similară. Și uh, soluția este flexibilitatea, deschiderea pieței muncii. Am avut condiții similare în anii 80 și atunci nivelurile șomajului erau fără precedent de mari și atunci piața muncii a fost reformată și de aceea cred că ar trebui uh, ca și alte țări să învețe de la Regatul Unit. Acum ajung la întrebarea mea. Se referă la timpul de lucru. Nu credeți că președinte o întrerupe pe vorbitoare de mai multe ori. Domnul Howitt are cuvântul. On the work program, I welcome what you say, but could... În legătură cu programul de lucru, mă bucur ce spuneți dumneavoastră, dar ați putea să ne mai prezentați și o comunicare privind răspunderea întreprinderilor. Cred că este o inițiativă foarte importantă din cele menționate de dumneavoastră. În ceea ce privește Regatul Unit, Regatul Unit, aveți exemple de alte state europene care ar putea să ajute Regatul Unit să-și sporească creditarea uh, IMM-urilor de către bănci? Pentru că Eh, date fiind închiderile de întreprinderi din Marea Britanie, cum credeți că se pot soluționa acestea? În Marea Britanie este o problemă să se creeze sisteme speciale pentru a ajuta tinerii să se integreze pe piața de muncă. Ce se poate face și care credeți că e cel mai bun răspuns la această problemă? Sunt convins că multe state din Europa sunt afectate. Doamna Harkin și doamna Bauer. Thank you, Mr. Commissioner, and I'm happy to say you have an ambitious... Mulțumesc, domnule comisar, mă bucur să spun că aveți un program ambițios și faceți eforturi reale, dar ați spus chiar dumneavoastră, avem nevoie de propuneri credibile ca să facem față provocărilor și să oferim soluții. Pe mine mă îngrijorează uh, dimensiunea acestor provocări. Ați vorbit și dumneavoastră de 23 de milioane de șomeri și ați folosit chiar dumneavoastră cuvântul horror. Uh, sunt foarte îngrijorată de uh, redresare. Ați spus că unele state au bugete de austeritate, altele nu, însă măsurile de austeritate înseamnă că cetățenii uh, trebuie să-și reducă cheltuielile, că se pierd locuri de muncă Uh, și uh, e nevoie de politici clare. Ați vorbit despre veștile bune, Germania și Austria, dar nu ne-ați spus, deși e adevărat, dacă aceste state au excedente foarte mari. Alte state au deficite foarte mari. Este un alt aspect al problemei. Mi se pare că Comisia analizează deficitele și nu analizează excedentele. Și uh, nu, astfel nu soluționăm problemele pe care le avem. Uh, sunteți membru în Colegiul Comisarilor și deci am impresia în această calitate că nu vă ocupați așa cum trebuie de problemele din Uniunea Europeană. Doamna Bauer și domnul Coferati apoi. Doamna Bauer. Mulțumesc. Am două întrebări, domnule comisar. În primul rând, ați auzit astăzi la știri, am auzit și noi, că Uh, nu se mai lucrează la directiva concediului parental. Aveți cumva de gând să o reluați? Și a doua întrebare, este șocant că pe, există peste 100 de milioane de persoane în situație de sărăcie. Se prevede o reducere a acestui număr cu 20 de milioane până la sfârșitul deceniului și totuși numărul va fi mai mare decât uh, înainte. Nu ar trebui oare să redefinim obiectivele? Domnul Coferati? Grazie, președinte. Signor... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, ați uh, spus, ați vorbit despre indicațiile Comisiei adresate statelor membre europene. Am citit cu atenție aceste uh, indicații, dar mi-a fost greu să citesc un uh, fir roșu, pentru că pe de o parte se susține o teză și pe de altă parte o altă, uh, altceva. Deci nu există ceva unitar. În ceea ce privește starea mea, țara mea suferă mult din condițiile precare pe piața muncii, se, și mi se spune că trebuie să crească flexibilitatea. Vi se pare că este o soluție rezonabilă? Eu cred că nu este un lucru legat uh, de acesta. În uh, indicațiile comisiei uh, se spune că trebuie să se schimbe contractele colective de muncă, depășind contract, pentru, lăsând la o parte contractele naționale și să se avantajeze contractele din, în întreprinderi. Dar eu nu cred că Comisia trebuie să hotărască acest lucru. Mulțumesc, domnul Gutierrez și apoi Kinga Gonț. Muchas gracias. Eh, ahora hay un término que está de moda, que es el... Mulțumesc. Există aici un termen la modă. E vorba de oboseala reformistă. Este un termen creat de piețe ca să justifice interesul pierdut al statelor față de refinanțarea datoriei. În aceste recomandări pe care le face Comisia diferitelor state, mi se pare că se reflectă o mare oboseală a imaginației politice. Pentru că, pe de o parte, se spune că există două tipuri de politică, una de austeritate și una de creștere economică, și ni se prezintă aceleași rețete pentru austeritate, însă nu se face niciun fel de propunere care să uh, creeze creștere economică. Comisia ne spune că trebuie făcute reforme pe planul muncii pentru că acestea consolidează piața muncii. Nu, astfel se reglementează piața muncii, dar locuri de muncă nu se pot crea decât prin creștere economică. Dacă se renunță la această condiție de bază, nu putem crea noi locuri de muncă. Mă îngrijorează ce spune Comisia în recomandările pentru țara mea, mai ales în legătură cu cotizațiile sociale, cu șomajul și cu pensiile. Sunt condiții care ne-au fost impuse, acum ni se cere să le suprimăm, să renunțăm la cotizațiile sociale și să uh, acoperim deficitul de la pensii. Aș fi avut nevoie de 3 minute, deci mă voi opri aici președinte, îl rog și pe domnul comisar și rog și pe toți colegii să rămână la subiect. Azi dimineață ședința noastră s-a prelungit, știu că este frustrant, am să renunț chiar și eu la întrebările privind evaluarea țării mele. Doamna Kinga Gönz, ultima vorbitoare. Mulțumesc și mie mi s-a părut că, întrebarea, că timpul e prea scurt pentru această discuție. Constat și eu aceste mesaje duble. Se vorbește pe de-o parte de platforma ă, sărăciei, de programe de lucru și așa mai departe. Apoi se fac aceste recomandări de la țară la țară și parcurgându-le avem impresia că Europa peste câțiva ani va fi foarte diferită de Europa prezentului. Cu câțiva ani în urmă, ă, și de Europa de acum câțiva ani. Probabil că Europa va fi puțin mai, so puțin mai puțin socială, însă vreau să-mi spuneți dumneavoastră cum vedeți această Europa a viitorului, conform recomandărilor. Domnule comisar, pot să vă rog să vorbiți 5 minute? Uh, uh, uh, Mulțumesc, da, știu că ar trebui de fapt să ne întâlnim mult mai des ca să ne putem desfășura discuțiile. Oricum, cu mulți dintre dumneavoastră am uh, discuții personale cât mai des. Da, Kinga, Europa va fi altfel, este evident. Însă eu aș evita să așez Europa dinainte de criză într-un fel de lumină idealizată. Înainte de criză a existat o perioadă de prosperitate Însă, atunci nu s-au redus inegalitățile, nu s-a eliminat sărăcia. Unele state au avut această ambiție și au avut politici bune, ca cea în legătură cu care ne întreba Richard, în legătură cu Sure Start, cu combaterea sărăciei copiilor, integrarea. Sper să nu fie subminate aceste politici și nici rezultatul lor. Criza, într-adevăr, transformă Uniunea Europeană. Noi trebuie să ne asigurăm că nu în criza, ci instituțiile europene vor prelua conducerea și vor transforma economia și societatea și le vor face mai competitive și vor ameliora coeziunea și dimensiunea socială. Dacă reducem numărul de persoane aflate în pragul sărăciei cu 20 de milioane, este deja un rezultat bun. A fost foarte greu să se stabilească acest obiectiv anul trecut, să se calibreze ce înseamnă o poziție ambițioasă, dar și realistă, și nu a fost ușor să se pună de acord toate statele membre. Cheia este să ne asigurăm că tendința este inversată. Acum suntem uh, într-o fază când se tinde spre mai multe inegalități și chiar în perioadele de prosperitate au fost ignorați cei care trăiesc în păturile de jos ale societății. Avem nevoie de politici foarte eficiente și rezultatele trebuie să fie măsurate nu doar până în 2020, ci și mai repede, trebuie la jumătatea perioadei să constatăm ameliorări și această jumătate a perioadei va fi un moment când să ne revizuim ambițiile. Avem acum cifrele din vechile state membre, cifrele legate de șomaj și sărăcie și nu sunt uh, egale cu cele pe care le-am stabilit noi anul trecut. Deci, trebuie să ne menținem ambiția și să încercăm să ne sporim obiectivele la revizuirea de la jumătatea perioadei. S-a vorbit despre directiva timpului de lucru și, dire și uh, detașarea lucrătorilor. Nu am menționat această detașare pentru că ne vom ocupa de directiva anul acesta, așa cum am anunțat în uh, actul privind piața unică, împreună cu comisarul Barnier. Avem această inițiativă și știți cu siguranță că la sfârșitul lunii va avea loc o conferință la care voi participa și eu și doamna președinte și domnul comisar Barnier în legătură cu detașarea lucrătorilor și după această conferință va începe redactarea și se va uh, consolida această directivă și se va face și directiva Monti 2 în ultimul trimestru de anul acesta sub uh, președinția poloneză. Timpul de lucru, după cum bine știți, ă, ține acum de partenerii sociali, pentru că partenerii sociali din Europa și întreprinderile și ă, ă, mediul de afaceri s-au arătat dornici de negocieri, încă discută despre sfera de aplicare, însă urmează să se confirme Comisiei în scris data când se vor finaliza negocierile privind directiva timpului de lucru. Mă bucur dacă partenerii se implică, dacă au o atitudine constructivă și ajung la concluzii. Până atunci, mingea este în terenul lor și nu mai comentez chestiunea timpului de lucru. În legătură cu locurile de muncă ecologice, pregătim o carte verde, cred că e cel mai bine așa, pentru locurile de muncă verzi, însă acesta este și um, un moment când așteptăm comentarii, pentru că noi ne bazăm pe definițiile de la OIM, pe uh, contribuțiile organizațiilor existente, dar avem nevoie și de un uh, aport european aici și de integrarea mai multor concepte. Cred că este foarte important, pe de o parte, să găsim uh, punere la punct a politicilor privind ocuparea, dar și să vedem ce facem cu fondurile, cum este fondul social, de exemplu, și să finanțăm tranziția către o economie cu conținut redus de carbon și care să folosească rentabil resursele. În legătură cu Grecia, trebuie să fim corecți, trebuie să Recunoaștem meritul guvernului care a gestionat o, situne, o situație financiară imposibilă, a implementat foarte multe măsuri severe și reforme care nu au fost deloc populare, însă au făcut ce a fost mai bine pentru Grecia și pentru a rămâne un membru respectabil al zonei euro. Acest proces nu merge pe pilot automat mai ales pentru că atunci când s-a creat programul ELEN nu exista criza din Irlanda, nici cea din Portugalia. Parametrii s-au schimbat foarte mult și de aceea cred că este important ca toate părțile implicate, inclusiv Comisia, colegul meu Oli Ren, dar și grupul Zone Euro și Banca Centrală Europeană și FMI-ul, să fie cu toții pregătiți să privească cu o atitudine nouă toată această chestiune și să regândim arhitectura EMU și să uh, creăm o strategie de creștere, pentru că probabil asta ne lipsește. O strategie pentru redresare, reconstrucție destinate economiei elene care să reinstituie încrederea. Însă pentru așa ceva e nevoie și de un management politic puternic, însă eu cred că guvernul poate continua să uh, ofere rezultate. În legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor, colaborăm cu domnul Tajani și cu domnul Michel Barnier. Trebuie să ne asigurăm că primim un aport puternic din partea partenerilor uh, sociali și din partea celor implicați în ocupare. Această chestiune nu este doar una intraeuropeană, ci are și o dimensiune internațională foarte puternică, pentru că reprezintă un canal foarte important de comunicare cu comunitatea de afaceri din afara Europei. Nu doar Europa trebuie să se transforme, drept rezultat al crizei, cred că și restul lumii va trebui să se pună la punct, să-și amelioreze standardele sociale. În orice caz, colaborăm și cu Franța pentru a uh, spori dimensiunea socială a globalizării și colaborăm și cu agenda CSR. Probabil că nu mai pot să vorbesc despre prea multe alte lucruri în legătură cu statele care au deficite și cele care au surplusuri, excedente. Primele etape au fost parcurse. Știm că există nevoia de a ne ocupa altfel de dezechilibrele structurale din economia europeană, altfel decât până acum, și sper să mă ajutați că, ca în următoarea perioadă să se pună accentul mai mult pe creștere și pe investiții. Un subiect foarte necesar. Dacă începem această campanie, trebuie să ne asigurăm că substanța va reflecta nevoia de a dezvolta și a, de a genera o Uniune Europeană echilibrată pe plan economic. Mulțumesc, știu că acest maraton e foarte dificil, însă trebuie să ne încheiem reuniunea. Îmi cer scuze față de toți colegii care nu au reușit să-și adreseze întrebările, nici nu au primit toate răspunsurile, dar e adevărat că trebuie să ne întâlnim mult mai des cu domnul comisar, pentru că e important. Am încheiat aici reuniunea de astăzi și ne întâlnim pe 11 iulie pentru următoarea reuniune. Vă mulțumesc!